Okay. Good morning. Again, we're resuming our work. Bună ziua. Ne reluăm lucrările Comisiei Libe după votul pe care l-am avut în comun cu colegii de la Comisia Econ. Reluăm ordinea de zi de unde ne-am oprit ieri după amiază, după niște voturi foarte lungi. Încă mai avem punctul 37 în ce privește ce privește supravegherea frontelor externe maritime. Raportoase domnul Coelho. Vom prezenta ultimele evoluții și situația de la ultimul trialog care a avut loc joia trecută. Haideți să ascultăm prezentarea raportorului nostru. Domnule Coelho, aveți cuvântul. Cecil Wikström, Francisca Keller, doamna Ernst, de, Joseph Van Allen și Timothy Kirpop au participat la ultimul trialog joia trecută și am reușit să găsim un acord. Vreau să mulțumesc tuturor grupurilor politice pentru toate eforturile pe care le-au depus în acest dosar, astfel încât să găsească un acord înainte de sfârșitul mandatului nostru. Vreau să subliniez faptul că am reușit să ne atingem toate obiectivele pe care ne le-am fixat. În primul rând, acest regulament reprezintă o îmbunătățire majoră față de decizia actuală. Am respectat uh, jurisprudența Curții de Justiție pentru a uh, avea un timp rezonabil. Am reușit să facem modificările în ce privește uh, sistemul de interceptare, astfel încât să evităm uh, Uh, decese în larg. Am spus că fazele de uh, urgență sunt bine definite și există o obligație pentru forțele de impunere a uh, ordinii să, să îi salveze pe oamenii care se află într-o situație ce le pune viața în amenințare. De asemenea, embarcațiunile de salvare și de uh, căutare au fost bine determinate și vor fi coordonate doar de Frontex. Și în cazul de interceptare, spunem că doar măsurile de punere în aplicare sunt facultative. Parlamentul European a ales să creeze o ierarhie a ă, măsurilor și întotdeauna identificarea este mai importantă și este prioritară Uh, măsurilor uh, coercitive. Am șters posibilitatea uh, um, refulării în larg. Am lăsat doar posibilitatea avertizării embarcațiunilor de a nu intra în apele teritoriale europene și am întărit nevoia de mai multă solidaritate. Avem un uh, considerent și un articol despre principiul de solidaritate. Împărtășirea responsabilității și solidaritatea sunt niște factori indispensabili, indispensabili pentru a ne asigura de garantarea drepturilor omului pentru aceste persoane care intră pe teritoriul Uniunii Europene. În ce privește principiul uh, non-refulării, avem un considerent uh, foarte solid care face trimitere la jurisprudență și avem un articol, articolul 4, unde am putut să introducem numeroase îmbunătățiri. Dreptul la viață și respectul uh, principiului de non-refulare sunt drepturi fundamentale în Uniunea Europeană și statele membre trebuie să se asigure că acestea sunt cu adevărat respectate. Vreau să mulțumesc Comisiei Europene pentru cooperare și președinților lituaniene și elene. Toată lumea a muncit din greu ca să se ajungă la o soluție înainte de alegeri. Și dacă ambele camere, atât Uh, cum spuneam, ambele camere au reușit să facă acest progres remarcabil și se va înlocui decizia în vigoare cât mai repede cu putință. Mulțumesc, domnule Coelho. Văd că nimeni nu cere cuvânt. Domnule Bronz, aveți cuvântul. Aveți dreptul să luați cuvânt. Principiul non-refulării a fost din nou menționat și, de fapt, este un cec în alb pentru un număr necunoscut de oameni care vin din țări periculoase, ceea ce înseamnă că oricine vine uh, dintr-o țară periculoasă pe uh, um, teritoriul tău nu poate să fie trimis înapoi în țara respectivă. Dacă ne gândim la aceste concluzii logice sau logice cum vreți uh, dumneavoastră, asta înseamnă că nu putem să permitem oamenilor din țările periculoase să rămână în țările lor. Ar fi mai bine să-i primim pe toți aici și ca să se simte la adăpost. Nimeni altcineva? Doamna Sargentini. Mulțumesc, domnule președinte. Raportorul nostru din umbră a fost doamna Keller, dar nu poate să fie prezent astăzi aici și am participat la ultima întâlnire în locul ei și Verzi doresc să-i mulțumesc lui Carlos Coelho pentru munca foarte bună. Cred că avem pârghii importante în ce privește principiul nerefulării și ne-am bucurat să aflăm că în ultimul moment au existat exista, există și posibilitatea consilierii juridice a persoanelor care se află în embarcațiuni. Nu știm dacă va fi un, un exercițiu teoretic sau dacă chiar așa se va întâmpla pe viitor, mai rămâne de văzut, dar noi suntem nefericiți de felul în care statele membre încearcă să găsească orice cale de a-i debarca pe refugiați într-o țară terță. Oricum, când se va întâmpla, uh, vom putea să depunem plângere fie în fața curții de la Strasburg, fie în fața curții de la Luxemburg. E adevărat că dumneavoastră ați impus reguli uh, stricte și există nenumărate garanții, dar în ciuda acestor garanții, noi nu credem că um, se, vor mai exista cazuri în care oamenii nu vor putea să ceară uh, azil în Uniunea Europeană și nu vor putea să uh, caute refugiu. Oricum, felicitări pentru rezultatul la care ați ajuns. So thank you. Now. Mulțumesc. Mai dorește altcineva să ia cuvântul? Dăm cuvântul reprezentanților Comisiei și Consiliului. Doamna Hilie, așa este? Bună ziua, vă mulțumesc. Din punctul de vedere al Comisiei, Vrem să mulțumim raportorului și Parlamentului, precum și președinție, pentru progresele obținute cu acest dosar. Suntem foarte mulțumiți deoarece acest text de compromis uh, permite atingerea tuturor obiectivelor uh, comisiei. Vă mulțumesc foarte mult și sper că acest compromis va fi confirmat de colegislatori. Domnul Colețis de la președinția Elena. Vă mulțumesc că îmi dați cuvântul. Bună ziua! Și eu vreau să mulțumesc raportorului și raportorilor din umbră. Am reușit să ajungem la un rezultat foarte echilibrat. Este o realizare excelentă într-un timp scurt și am reușit să respectăm termenele înainte de expirarea instrumentului în vigoare acum și înainte de alegeri. Este un compromis echilibrat, un compromis care va permite respectarea drepturilor oamenilor care reprezintă sfera de acoperire a acestui instrument. Și în plus se dau mai multe pârghii statelor care vor participa în operațiunile Frontex. Vă mulțumesc frumos pentru rezultatul final și sper și eu că acest rezultat va fi confirmat în reuniunea Coreper de astăzi și uh, uh, cu ocazia votului din Comisia Libe pe 20 februarie în Parlament. Vă mulțumim, domnule Colețis. Mai dorește altcineva să ia cuvântul în ce privește prezentarea domnului Coelho? Domnule Coelho, mai doriți să spuneți ceva? Domnule președinte, vreau doar să răspund doamnei sargentine. Îi mulțumesc pentru eforturile dumneiei și cooperare și contribuția pe care și-a adus-o grupul verzilor, inclusiv cu mai multe amendamente foarte importante care au rămas în textul final. Vreau să spun că, după părerea mea, nu putem să interzicem debarcările în țări terțe, Însă, trebuie să existe reguli concrete pentru a încadra acest tip de procedură. Și așa cum știe doamna Sargentini, deocamdată în, niciun, în nicio operațiune Frontex nu s-a ajuns la debarcarea persoanelor într-o țară terță. Nu vorbim despre ceva ce se întâmplă des. Deocamdată nu s-a întâmplat niciodată. Bineînțeles că trebuie să existe reguli astfel încât nici pe viitor să nu se întâmple așa ceva. Dar cred că am făcut tot ce am putut pentru a ajunge la un acord între Parlament și Consiliu. Vă mulțumesc frumos! Și noi mulțumim domnului Coelio. Am încheiat cu acest punct. Vreau să vă anunț că la ora 10 va veni Emily O'Reilly ombudsmanul european ca să ne facă o prezentare în ce privește operațiunile Frontex. Deci vom face o scurtă pauză de 5 minute ca să permitem oaspeților noștri să sosească.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 because we are getting restarted resuming our work i announced a minute of recess just to have our guests on the podium. ne am reluat uh, lucrările așteptăm pe oaspeții noștri suntem onorați cu prezența noului ombudsman proaspăt reales mandatul acum este preluat de doamna Emily O'Reilly, care vine să ne prezintă uh, ancheta din propria inițiativă în ce privește anchetele uh, și operațiunile Frontex, care a fost uh, publicată în aprilie 2013 și în noiembrie s-a adoptat un raport special. Frontex însă a respins una dintre recomandări îi dăm cuvântul doamnei O'Reilly ca să ne prezinte ancheta și raportul special și după aceea vom da cuvântul domnului Ilka Laitenen pentru prima oară, care nu e pentru prima oară, mă scuzați, ospetele nostru este director al Frontex și ne va prezenta poziția acestei agenții atât de relevante pentru munca comisiei noastre. Apoi, doamna Eidan Igengoer și domnul Stefan Kessler, care sunt copreședința ai formului consultativ de la Frontex și ne vor prezenta opinia acestui for consultativ pe această temă. Ideea este că doamna Igengoer încă nu a ajuns, e undeva în trafic, dar îi vom da cuvântul mai târziu Începem cu prezentarea raportului special. Dăm cuvântul doamnei O'Reilly, Ombudsman European. Uh, thank you very much. Vă mulțumesc, uh, domnule președinte, și vă mulțumesc pentru uh, primirea călduroasă, stimați membrii ai Comisiei Libia. Vă mulțumesc pentru oportunitatea pe care mi-o dat de a vă prezenta acest raport special pentru activitatea Frontex. Frontex. Biroul meu a analizat respectarea drepturilor fundamentale de către Frontex, de către agenția Frontex. De la bun început, trebuie să recunosc că am colaborat foarte bine cu Frontex-ul pe parcursul acestei uh, anchete și um, am primit răspunsuri uh, acceptabile la 12 din cele 13 uh, întrebări pe care le-am adresat. Însă, Uh, datorită nerespectării unei cerințe, cerințe de a crea un mecanism uh, de gestionare internă, am uh, decis să redactez acest raport special. Un asemenea mecanism nu a rezolvat toate problemele, dar ar fi un pas important pentru respectarea drepturilor omului și mai ales a drepturilor din Cartea Drepturilor Europene care guvernează și activitatea Frontex. Imigrația și provocările aduse de mm, intrarea ilegală în Uniunea Europeană reprezintă provocări legale pentru Uniunea Europeană. Există, într-adevăr, tensiuni între uh, controlul imigrației și acordarea unui statut special uh, solicitanților de azil. Frontex, colaborând cu toate statele membre, trebuie să găsească echilibrul delicat între toate aceste aspecte conflictuale prin regulamentul din 2011, Frontex este obligat să respecte Carta Drepturilor Fundamentale. Mai mult decât atât, trebuie să fac acele aranjamente pentru a promova respectarea, exact așa cum acest lucru a fost prevăzut în carte. Aceste aranjamente sunt incluse în Carta de Conduită pentru operațiunile Frontex și s-au numit ofițeri pentru respectarea drepturilor omului. Ombudsman. Acestea sunt, aceștia sunt pașii înainte pe care dorim să-i salutăm. De asemenea, s-a lansat o anchetă în ceea ce privește progresele înregistrate de Frontex comparativ cu uh, programul său de lucru. Cu toate acestea, am demonstrat faptul că această organizație nu are mecanismele uh, adecvate pentru a face față cazurilor de încălcare a omului Lipsa unor astfel de mecanisme în cadrul Frontex trebuie să uh, fie Este clar că au existat cazuri clare de încălcare a drepturilor omului care, din păcate, nu au fost detectate, nu au fost raportate și deci nu au putut fi rezolvate. Trebuie să vedem uh, în ce măsură Frontex este uh, în stare, este capabil să facă față acestor solicitări, acestor plângeri. Și în acest sens am uh, formulat anumite recomandări. Au existat anumite incidente care au făcut obiectul anumitor plângeri, mai ales în ceea ce privește uh, din partea anumitor state membre pe teritoriile cărora au apărut aceste incidente. Și este vorba de simțul de răspundere și tragere la răspundere a entităților responsabile. E vorba de anumite pericole, un risc de pericol, un adevărat joc uh, în um, care fiecare își transmite responsabilitatea și nu putem spune că Frontex se poate mulțumi cu un refuz al răspunderii ce îi revine în momentul în care desfășoară anumite uh, activități operaționale. Evident că există responsabilitate și la nivel de state membre, dar există responsabilitate și la nivel de Frontex. Uh, Există o gamă largă de activități în care Frontex este implicat. Implementarea operațiunilor comune, dezvoltarea anumitor standarde de training și de formare și prevederi pentru un răspuns rapid în, uh, la frontierele Uniunii Europene în cazul în care există sau apare o situație de criză. Nu avem nicio îndoială asupra faptului că Frontex are un uh, rol deosebit în politica europeană pentru migrație și am uh, discutat cu ofițeri Frontex care au participat la acțiuni uh, concrete pe teren. Și e clar că responsabilitatea nu poate fi întotdeauna pe deplin stabilită. Da, și este clar că există și uh, autorități din partea statelor membre la frontiere care conlucrează cu Frontex și care uh, desfășoară operațiuni sub același standard. Și este clar că Um, direcția acestor operațiuni de multe ori este împărtășită între Frontex și uh, autoritățile statelor membre. Deci nu ne putem aștepta ca niște persoane speriate, disperate, să facă față unor situații în care nu se știe foarte clar cine are răspunderea pentru aceste persoane. Și deci Frontex este uh, în prima linie în momentul în care există plângeri pentru încălcarea drepturilor omului. Asta înseamnă că orice persoană care lucrează ca și uh, funcționar în Frontex trebuie să fie ținut împreună cu autoritățile statelor membre respective responsabil despre felul în care s-au desfășurat aceste operațiuni. Uitați-vă la tragedia din Lampedusa de anul trecut, catastrofa umanitară la, la intrarea în Uniunea Europeană. Și este clar că e vorba de o situație disperată pentru migranți. Comisia dumneavoastră știe foarte bine că drepturile nu pot fi negociate și drepturile omului, așa cum sunt ele prevăzute în carte, trebuie să fie o realitate. Și în momentul în care aceste aspecte au fost evocate în subcomisia pentru drepturile omului, ne-am afirmat clar că e nevoie de un mandat foarte clar pentru Frontex pentru a ști exact ce se întâmplă. Însă nu putem cere Frontex să aibă exact același rol ca și Comisia, ca și gardiana a tratatelor, pentru că nu are personal suficient și statele membre utilizează propriul lor personal. Însă ceea ce le putem cere este să țină seama de principii de bază, de bună administrare, pe care orice instituție sau agenție europeană trebuie să le ia în considerare în momentul în care uh, gestionează cazurile ce revin. Mulțumesc pentru atenție! Mulțumim pentru prezentarea acestui raport. Și acum, domnul Leiten, director al agenției. Acum să vedem punctul de vedere al agenției. Vă rog. Uh, Vă mulțumesc, domnule președinte. Bună ziua tuturor. Aș dori să mulțumesc Comisiei Libă pentru organizarea acestui eveniment și mulțumiri speciale se adresează Ombudsmanului European pentru cooperarea excelentă pe care am avut-o. This important uh, issue. Um, I, I would like to remind some um, facts. Permiteți-mi să vă reamintesc câteva fapte înainte de a trece la discuția pe fond. În momentul în care discutăm despre controlul granițelor, trebuie să uh, separăm trei lucruri. Migrație, combaterea infracționalității și permiterea traficului legitim de frontieră. Un alt punct important este următorul. Am înregistrat, au loc 700 de milioane de treceri de frontieră în Uniunea Europeană, prin puncte de frontieră autorizate. Și anul trecut, cifra referitoare la trecerile ilegale de frontieră a fost de 170.000. Al treilea punct este unul uh, delicat referitor la responsabilități, un punct dezbătut deja din 2005. Responsabilitatea Uh, controlorii tratelor este, se regăsește în uh, tratate și revine statelor membre. Dar și Frontex are anumite responsabilități, uneori acestea fiind uh, bine definite, dar sunt interpretate în mod diferit. În articolul 26a al regulamentului care creează Frontex și care a fost modificat în 2009, se spune că Frontex ar trebui să pună în aplicare un mecanism eficace pentru a monitoriza respectarea drepturilor fundamentale în toate activitățile sale. În legătură cu această anchetă, ar trebui să nu uităm că a fost vorba de o uh, anchetă inițiată din proprie inițiativă în urma răspunsului la a 13-a recomandare elaborată de Ombudsmanul European, în care s-a manifestat uh, o satisfacție generală de către Ombudsmanul uh, European, uh, Frontex, uh, răspunzând uh, în mod adecvat la 12 recomandări ale Ombudsmanului European din cele 13. Aș dori să spun uh, foarte clar că Frontex nu a refuzat uh, recomandarea M și anume recurgerea la orice uh, acțiuni posibile care să permită ofițerilor responsabili să dea curs plângerilor transmise de anumite persoane în interesul public și să ofere un, o asistență adecvată administrativă în acest sens. Aceasta, aceasta, acesta a fost răspunsul pe care l-am dat uh, ombudsmanul european și ne-am uh, referit la sarcinile ofițerului responsabil cu respectarea drepturilor omului, care nu are prerogative, uh, pre, aceleași prerogative cu cele a ofițerilor din statel, statul membru implicat în uh, operațiunile de coordonare. Nu este vorba de evitarea responsabilității. Și mă refer aici la recomandarea M. După cum am aflat, această, acest punct este unul uh, cu bătaie lungă și după cum a spus deja ombudsmanul, regulamentul care guvernează activitatea Frontex nu are suficiente uh, dispoziții și acestea nu sunt suficient de clare și este vorba până la urmă de interrelația între instituțiile europene și statele membre. Un punct anume rămâne în continuare neclar în, și acest, este vorba de acest concept în interes public. Cred că trebuie să discutăm mai mult acest punct. Permiteți-mi să vă spun care este situația actuală pentru a înțelege cum ar putea fi îmbunătățite toate aceste puncte. Avem experiențe când vine vorba de a răspunde unor plângeri. Unele plângeri sunt uh, demarate de ofițeri care sunt uh, ofițeri invitați în operațiunile comune, plângeri uh, inițiate de indivizi și, în mod special, de organizații non-guvernamentale. Există deja trei proceduri care pot fi urmărite, raportarea unui incident uh, grav, există pe de, parte, pe de altă parte un cod de conduită în care se regăsesc dispoziții detaliate din acest punct de vedere și apoi așa numitele SOP, procedurile uh, operaționale standard. Revin acum la articolul 26a din regulament care cere agenției Frontex să creeze un mecanism eficace de monitorizare. Ei bine, ne aflăm în uh, ultimele etape ale creării acestui mecanism. Săptămâna viitoare, bordul de management va discuta acest mecanism, urmând să fie aprobat după aceea. În plus, mai există și un forum consultativ uh, care, face, care este și el implicat în uh, crearea acestui mecanism. Uh, Consiliul uh, director se întâlnește de 5 ori pe an și un punct constant de pe ordinea de zi acestor întâlniri îl reprezintă discutarea incidentelor care au relevanță din punctul de vedere al drepturilor fundamentale. Deci, această temă este discutată de fiecare dată când membrii Consiliului Director se întâlnesc. Ce este relevant este că, nu, că trebuie să ținem cont de ofițerii uh, implicați în activitățile Frontex. Noi putem influența în mod evident mult mai bine personalul Frontex. Apoi avem de-a face cu experți naționali care lucrează detașați din statele membre, care sunt plătiți de statele membre, dar lucrează pentru Frontex. Mai există și o altă categorie nou stabilită în urma modificării uh, regulamentului uh, Frontex și este vorba de ofițerii invitați, uh, oaspeți și Acestea sunt persoanele care își asumă rolul ofițerului de punere în aplicare a legii în, pe parcursul operațiunilor uh, comune. Însă, majoritatea persoanelor care au prerogative uh, executive sunt uh, ofițerii oaspeți care, provi- care sunt, de fapt, ofițerii din statele membre care participă în operațiunile respective. Mai există și alte categorii, cum ar fi interpreții. Deci trebuie să ne imaginăm un uh, triunghi din punctul de vedere al uh, posibilității noastre de a avea o influență și uh, cu cât ne implicăm mai mult în statele uh, membre, cu atât statele membre au o responsabilitate mai mare și uh, puterea noastră de a influența lucrurile este tot mai slabă, deci mai redusă. Deci acesta este un lucru important care trebuie înțeles. Ce urmează? În rezumat, vă pot spune că considerăm că există deja foarte multe elemente funcționale, regulile, standardele, cerințele și există de asemenea practici existente pornind de la sistemul de monitorizare pe care putem să-l Uh, dezvoltăm cât mai mult posibil. Cred că legăturile cu ombudsmanul european uh, trebuie consolidate și ne bucură faptul că ombudsmanul uh, european urmează să viziteze agenția Frontex în viitorul apropiat. Însă, după cum am spus, acest proces de, de modificarea regulamentului Frontex uh, se desfășoară deja. Uh, am înțeles că există o propunere concretă de modificare, chiar și articolului 33, și ar fi foarte util pentru noi dacă ar exista dispoziții legislative europene clare, care să nu fie obligatorii doar pentru agenție, pentru că acest lucru ar fi cel mai ușor de făcut, dar ar trebui să fie clarificate și uh, rolul, interacțiunea între Frontex și statele membre. Pentru că, în realitate, statele membre sunt foarte atente când vine vorba de suveranitatea lor, uh, când vine vorba de punerea în aplicare a legii și de controlarea uh, frontierelor, indiferent de cooperarea care are loc uh, cu Frontex. Vă mulțumesc, domnule președinte. Vă mulțumesc pentru că ne-ați prezentat uh, părerea Frontex. Și acum are cuvântul doamna Ina Gângea, urmat, urmată de domnul Kessler, copreședinte al forului consultativ privind uh, drepturile fundamentale în contextul Frontex. Și sunteți aici pentru a, pentru a ne prezenta părerea acestui for consult, consultativ. Nu știu dacă doriți să vă împărțiți timpul sau doar unul dintre dumneavoastră să ia cuvântul. Aveți cuvântul. Uh, mulțumesc foarte mult și mulțumesc pentru această invitație în Comisia LIBA. Cred că pentru prima dată când formul nostru de consultanță are ocazia de a lua cuvântul împreună cu Frontex în fața comisiei dumneavoastră și regulamentul revizuit al Frontex prevede acest lucru uh, și anume să furnizăm consultanță către Frontex în ceea ce privește respectarea drepturilor omului. Așa că, iată, au trecut un an și jumătate de când acest lucru a fost prevăzut și de când furnizăm consultanță către Frontex avem 15 organizații care fac parte din acest forum, inter organizații internaționale, societate civilă, agenții ONU, cum e agenția pe care o reprezint eu. Poate e deja foarte evident, dar cred că e bine să repetăm faptul că promovarea drepturilor omului ale migranților și refugiaților reprezintă scopul principal și uh, îngrijorarea principală a acestor organizații și, în mod clar, acest lucru include accesul la medicamente, spre exemplu. Și, în acest sens, susținem apelul lansat de Ombudsmanul European și anume de mediatorul european pentru a vedea cum anume acest lucru poate funcționa în mod eficient în cadrul uh, operațiunilor desfășurate de Frontex. De asemenea, s-a spus că Frontex joacă un rol cheie în ceea ce privește promovarea drepturilor omului și stabilirea unor standarde înalte ca și agenție în acțiunile sale operaționale. De asemenea, suntem absolut de acord cu această distinție între monitorizare și mecanisme de aplicare mecanismele nu pot înlocui monitorizarea și e clar că acestea trebuie să fie examinate în paralel. E clar că e nevoie de mecanisme de monitorizare în cadrul Frontex. De aceea avem un ofițer pentru drepturi fundamentale. Acesta este cel care asigură leadership pentru a uh, vedea cum anume aceste mecanisme sunt aplicate și noi, de fapt, aici ne referim la felul în care cum se poate stabili un astfel de sistem eficient, care există deja de mai bine de un an. Acum, ce poate face Frontex ca și uh, lider de operațiuni. Ce poate face? E bine, mai întâi să-și asume răspunderea și anume de a furniza acces la justiție prin acele mecanisme care permit o monitorizare a plângerilor individuale. Aici vorbim despre plângeri individuale în ceea ce privește drepturile omului, încălcări ale acestora uh, și care decurg din operațiunile Frontex operațiuni comune cu statele membre. Evident, n-am să mă refer la alte scenarii specifice pe care directorul executiv de altfel le-a și subliniat adineauri. Și mare parte din scenariile pe care le-a evocat au fost deja explicate, așa că vorbim despre ofițerii uh, Frontex, interpreții, interpreții uh, Frontex și funcționarii Frontex. Nu există nicio îndoială asupra faptului că în momentul în care vorbim despre incidente sau plângeri care uh, apar în cadrul uh, acțiunilor Frontex împotriva unui funcționar sau unui ofițer, Frontex este cel care trebuie să asigure uh, uh, urmările acestei, să se asigure uh, cum se derulează această plângere. De asemenea, puteți vedea că este foarte clar faptul că plângerile individuale împotriva altor persoane decât cele angajate de Frontex pot fi eficiente și pot da rezultate în momentul în care acestea sunt tratate la nivel de uh, state membre, de autorități ale statelor membre. De aceea este foarte important pentru Frontex, în momentul în care se instaurează aceste mecanisme de monitorizare, să găsească o modalitate comună împreună cu statele membre pentru a organiza acel follow-up al plângerilor individuale, pentru a vedea care este eficiența cu care acestea sunt tratate. Cred eu că acesta este un element crucial pentru mecanismele de monitorizare, tocmai pentru a putea determina circumstanțele în mod clar și pentru a stabili care sunt procedurile ce trebuie urmate. Evident, e un subiect foarte dificil, nu avem prea mult timp la dispoziție. Colegul meu, domnul Kessler, va continua și vă va face și el la rândul său o mică prezentare. We are doing a good duet here as co-chairs of the conducted forum. We agree with uh... Facem o treabă bună în calitate de copreședinți. Ar fi bine dacă ombudsmanul ar spune ce înseamnă plângeri în interes public. Înțelegem și sperăm că și ombudsmanul european înțelege faptul că e vorba despre plângeri depuse nici de o victimă, nici de. Uh, și nu este nici o persoană mandatată de o victimă, ci poate o persoană terță care are probe despre un incident care se presupune că a avut loc. Deci ar fi niște plângeri cu caracter general despre politica de imigrație a UE și despre presupusa non-respectarea drepturilor omului, ceea ce nu intră în mandatul Frontex. În plus, aș vrea să mai spun ceva despre stabilirea unui mecanism de gestionare a plângerilor. Frontex continuă să încurajeze raportarea incidentelor și a plângerilor în operațiunile comune. O furnizează informații în ce privește procedura de plângeri uh, aferentă uh, angajaților de la Frontex, uh, respectiv ofițeri și migranți în limbile pe care le înțeleg. De asemenea, noi încercăm să avem o, um, să monitorizăm de aproape Uh, toate anchetele și sancțiunile împreună cu autoritățile naționale și de asemenea se ține legătura cu instituțiile naționale de protecție a drepturilor omului, cu entitățile uh, competente în domeniu, cu ombudsmanii naționali, mai ales în ce privește dimensiunea externă a Frontex. Trebuie să, să fim prudenți. Dacă ofițerul pentru drepturile fundamentale de la Frontex va fi mandatat să primească și să urmărească plângere în numele agenției, această persoană va avea nevoie de mai multe resurse umane și de altă natură. Cu resursele actuale nu va putea să-și îndeplinească sarcina. Și având în vedere felul în care trebuie să folosim resursele, trebuie să ne gândim foarte bine. Având în vedere drama care a avut loc în Marea Mediterană, nu o să pierdem din vedere plângerile individuale din partea imigranților din cadrul operațiunilor naționale, acolo unde Frontex nu era prezent. Mecanismele naționale pentru gestionarea plângerilor din partea migranților trebuie să fie consolidate Mulțumim, este pentru prima oară când s-a dat cuvântul forumului consultativ și... Dar nu e aprobare pentru dumneavoastră când erați la Parlament. And we, we, we, we just... Și am ascultat cu atenție prezentările făcute de către ombudsman, de, uh, din directorul executiv al agenției, de forum. Acum întrebarea este dacă avem membri, deputați care doresc să intervină cu comentarii, contribuții. Vă rog să ridicați mâinile. Bun, domnul Bronx mai întâi. E primul care a ridicat cartonașul. Mulțumesc, domnule președinte. Se spune de multe ori că um, drepturile omului sunt invizibile și trebuie respectate de toată lumea. Și da, e clar că acesta există în articolul 4 din Carta Drepturilor Fundamentale, împiedicarea torturii și uh, tratamentului degradant și inuman și așa mai departe. Însă oamenii, prin felul în care se comportă pot uneori fi plasați într-o categorie în care vor fi tratați în mod diferit. Cei care sunt suspectați, eu știu, să fie migranți ilegali sau, eu știu, persoane cu probleme, își pot pierde anumite drepturi. Spre exemplu, nu vor mai, poate nu vor avea posibilitatea să călătorească liber în UE. Și oficialii Frontex sau ai statelor membre trebuie să poată să ia la întrebări uh, în mod viguros acești uh, imigranți ilegali pentru a ști exact de unde vin, cei cu ei, mai ales în momentul în care documentele au dispărut în mod deliberat și e clar că pentru a putea clarifica situația fiecărei trebuie să fie închiși undeva, deținuți. Eu sunt clar în favoarea salvării persoanelor care sunt în pericol, trebuie salvate. Acum, odată ce sunt salvate, asta nu înseamnă că trebuie să fie și recompensate și să vină și să instaleze în Uniunea Europeană, ci eventual să vedem de unde vin, exact din care țări și dacă se pot întoarce acolo. Și atunci noi ne aflăm acum într-o situație în care ei vin și fie primesc un, un permis și pot să stea și fie nu primesc, dar oricum stau. Așa că, în momentul în care li se refuză azilul, primesc o bucățică de hârtie și li se spune politicos și frumos, vă rugăm frumos să plecați din UE. Și nu sunt pur și simplu uh, trimiși cu forța în țara de unde veneau. Acum, dacă vrem să protejăm frontierele, e clar că trebuie să vedem și ce anume se întâmplă cu aceste intervenții din partea ofițerilor de poliție și așa mai departe și care sunt plângerile care apar. Dar eu știu că de multe ori aceste plânturi sunt așa un fel de rutină, sunt uh, introduse ca să fie introduse. Uh, cei care fac acest lucru, de fapt, au anumite motivații. Și chiar am auzit un caz azi dimineață, dacă nu mă înșel, de multe ori plângerile nici măcar nu sunt făcute de către migranții ei înșiși, ci în numele lor de către ONG-uri fără niciun fel de acord, consimțământ din partea migranților. În ceea ce privește legislația, uh, dreptul civil, e clar că angajații au anumite răspunderi în fața uh, angajatorilor. Pentru că dacă nu-și respectă misiunea ce le-a fost încredințată, atunci pot fi concediați, însă nu pot fi uh, trași la răspundere prin, pentru acțiunile unor oameni asupra cărora nu au niciun fel de control. Deci, ideea este că dacă Frontex ar trebui să aibă anumită răspundere față de angajații din partea statelor membre, mie mi se pare că e o idee puțin cam ciudată. Doamna Argentinii, vă rog, aveți cuvântul. Sargentinii. Mulțumesc, domnule președinte. Am ascultat cei patru oratori și, sincer, m-am simțit așa, cam singuratică. Pentru că, uitați, dacă nu suntem atenți, atunci statele membre ce fac? Subcontractează anumite activități, da? Și eu știu, spre exemplu, patrularea la frontiere către acele agenții europene care, din păcate, nu-și pot asuma de răspundere de plină pentru anumite cazuri care s-ar putea să nu se desfășoare ca pe roate. Și atunci e foarte clar că, așa cum a spus și dumneavoastră, e clar că această răspundere trebuie trimisă înapoi către statele membre și ombudsmanul a spus că asta nu se poate. Nu poți să spui pur și simplu, ok, dacă ai oficiale acolo, și, care, și dacă acționează sub standardul european, atunci nu uitați că e și vorba și de Consiliul Europei. Păi și Consiliul Europei poate să fie cu standardul european, dar nu avem nicio răspundere. Și iată că dintr-o dată ne aflăm din nou într-o nouă variantă de subcontractare a răspunderea, a responsabilității. Eu înțeleg foarte bine că directorul unei agenții nu poate să meargă până acolo. Întrebarea mea este următoarea parametrul nostru a avut încă un schimb de opinii uh, în ceea ce privește felul în care sunt salvate persoanele în larg și mandatul Frontex și ce poate fi făcut, ce nu poate fi făcut. Și întrebarea mea către dumneavoastră toți patru este ce spațiu de manevră mai rămâne mie ca și deputat pentru a mă asigura că cineva până la urma urmei își asumă o răspundere o răspundere și anume pentru a se îngriji acești uh, refugiați și o răspundere pentru a se asigura că lucrurile se derulează ca pe roate. Așa cum a spus și doamna Kessler, repet încă o dată, în așa fel încât toate cele patru persoane de la prezidiu să poată să înțeleagă întrebarea. Plângerile. Cine are dreptul să se plângă? Care este plângerea care poate fi luată în serios? Evident, Frontex nu poate fi acel forum în care poți să vii să și să depui plângere că nu-ți place directiva cu tare sau uh, formularea din uh, protocolul de la Dublin sau mai știu eu ce. Clar, asta nu. Însă, dacă un migrant sau un ONG dorește să introducă o plângere, eu știu, de tip colectiv, cum anume acest lucru se poate face? Pentru că deocamdată nu e foarte clar ce fel de proceduri avem. Mulțumesc, domnul Clays. Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să mulțumesc tuturor celor care au intervenit. Doamna Raile a pledat pentru instaurarea unor mecanisme de monitorizare în cadrul Frontex. Am ascultat prezentarea sa și s-a referit la dezastrele principale umanitare, spre exemplu cele din Lampedusa, unde drepturile omului, nu au fost într-adevăr respectate. Și imediat m-am gândit la întrebarea următoare. Unele dintre aceste sugestii uh, lasă de înțeles că, într-un fel sau altul, Frontex a fost responsabil de decesul acestor oameni. Uh, e cam îndrăzneț să facem o astfel de sugestie, nu? Dacă există plângeri plângeri care sunt înaintate, întrebarea este următoarea. Ce facem cu cei care au călătorit către, știu eu, Spania? Uitați-vă cum a operat Frontex acolo. Operațiuni și intervenții de zilnice, de zi cu zi. Am vorbit cu oameni care au trecut prin strâmtoarea Gibraltar, oameni care au fost aretați, arestați de poliție, oameni care au, fost, au ajuns în Uh, sub uh, egida Frontex și situația e destul de clară. Dacă oamenii nu întrunesc condițiile necesare pentru a obține statut de refugiat politic, uh, ei știu foarte bine că încearcă să obțină un statut oricare ar fi el și să rămână în UE. Acum, dacă ținem cont acest lucru, ne putem pune întrebarea ce decurge de aici, și anume cum putem proteja ofițerii și personalul Frontex împotriva unor astfel de situații. E clar că trebuie să existe mecanisme de plângere care să poată fi utilizate, dar în același timp trebuie să avem și niște mecanisme care să ne permită să evităm abuzurile din partea acestor oameni care fac tot felul de plângeri și care de fapt ceea ce interesează este să obțină statutul de refugiat și să obțină astfel posibilitatea de a rămâne totuși pe teritoriul statelor membre ale UE. Mulțumesc, domnule președinte. Uh, cum a spus și doamna Sargentini, sincer sunt un pic perplex având în vedere felul în care se derulează discuțiile aici. Uh, am impresia, oarecum, că e un entuziasm așa, sub duș rece, având în vedere uh, explicațiile pe care le primisem înainte din partea Forumului Internațional, uh, comparativ cu progresele înregistrate după reforma Frontex. Ceea ce îmi dau eu seama și aud de multe ori este faptul că această, această problemă a felului în care sunt tratate plângerile au a fost deja evocată, a fost deja discutată cu ocazia reformei. Și ce constatăm? Constatăm că de fapt a fost evocată, dar insuficient. A fost rezolvată, dar insuficient, pentru că nu există linii directoare clare care să ne permită să înlăturăm orice ambiguitate în privirea împărtășirii răspunderii. Și nu cred că noi, cei cinci deputați care mai suntem în sală, putem să aducem un răspuns în ceea ce privește uh, felul de a ieși din impas. În orice caz, sunt convinsă că trebuie să facem o muncă serioasă pentru a face sugestii, pentru a ieși din impas, din această dificultate, situație dificilă. Și sincer, vă spun sincer că nu am o opinie foarte cizelată pe această temă. Mulțumesc foarte mult și acum iată ne întoarcem la cei de la prezidiu am ascultat opiniile deputaților și deputa opiniile uh, ombudsmanului, a directorului agenției, reprezentanților formului. Poate că puteți răspunde dumneavoastră inițial pentru a da un comentariu referitor la întrebările ce au fost puse în sală. Uh, Vă mulțumesc, domnule președinte, și doresc să mulțumesc pentru toate uh, întrebările și observațiile făcute. Din punctul meu de vedere, toate întrebările și observațiile amintite de eurodeputați reprezintă argumente pentru crearea unui mecanism intern de gestionare a plângerilor. Am auzit foarte multe lucruri despre complexitatea sistemului, despre rolurile duble, dublate între statele membre Frontex sau alte instituții. Dar din punctul meu de vedere, crearea unui mecanism uh, independent uh, de gestionare a plângerii, tocmai ne-ar ajuta să înțelegem mai bine care este situația, să evităm Uh, măsuri duble și să mergem înainte, de fapt. Știm că există un asemenea mecanism uh, intern de gestionare a plângilor care funcționează foarte bine la Banca Europeană de Investiții, care funcționează foarte bine și în contextul uh, unor țări terțe. Și acest lucru um, a, a, a apărut după recomandările făcute de instituția mea și aș invita uh, această invitație Frontex domnului Leitnan de a colabora împreună cu noi pentru a încerca să rezolvăm unele dintre aceste bănci și poate vom reuși să creăm un mecanism similar cu cel de la BEI. Cred că orice instituție de genul Ombudsmanului European trebuie să se ocupe de asemenea, asemenea plângeri adresate, formulate împotriva forțelor polițienești din diferite state membre. Există asemenea ofițeri în, în uh, instituțiile naționale care au la dispoziție uh, resursele uh, interne pentru a înțelege care sunt plângerile legitime și care nu. Deci, dacă există un asemenea mecanism, atunci, desigur, va trebui să discuți și să analizezi și care sunt uh, plângerile legitime și care nu. Înțeleg ce spune domnul Brons și infractori trec uh, frontierele și nu, și nu toți imigranții care ajung în Europa pot fi identificați atât de ușor, dar eu consider că dacă am avea un asemenea mecanism uh, de gestionare a plângerilor interne, am putea rezolva mai ușor toate aceste probleme și din punctul de vedere al responsabilității uh, statelor membre. Un lucru care ar putea fi făcut de Frontex este următorul. Să contribuie la conștientizarea necesității de a respecta drepturile omului de către statele membre, indiferent de operațiunile în care uh, în care este implicat um, are și posibilitatea de a transmite aceste informații comisiei. Deci, un asemenea mecanism ar uh, reprezenta o posibilitate de a, de a rezolva toate aceste probleme. Deci, uh, propunerea mea este de a lucra cu toți împreună, pentru că, până la urmă, care un asemenea mecanism ar fi util pentru toată lumea. Vă mulțumesc, doamnă Riley, doamnă Laitinen. Vă mulțumesc. Doresc să mulțumesc membrilor Comisiei Live pentru comentariile lor și există unele puncte recurente în, pe parcursul cooperării noastre. Permiteți-mi în primul rând să vă spun care au fost plângerile cu care ne-am uh, întâlnit până acum. O mare parte a acestor uh, plângeri pe care le-am primit se referă la condițiile de detenție din statele membre. A doua categorie se referă la operațiunea maritimă de salvare și știm foarte bine care este problematica acestor operațiuni. Tocmai v-ați referit nu la orientările generale, dar, dar la reguli, raportul domnului Coelho. Și apoi a treia categorie a plângerilor, una destul de importantă de altfel, sunt, sunt uh, plângeri și critici adresate politicii Uniunii Europene de, de imigrație și de returnări. Există apoi și unele cazuri individuale și cred că despre acest punct discutăm acum aici. Am văzut că au existat unele încercări uh, voite de a abuza uh, de Frontex și a fost uh, foarte util faptul că ați menționat rolul Comisiei Europene. Ce am făcut până acum în cazul acestor plângeri a fost să încercăm să adunăm toate informațiile necesare din uh, statele membre respective. Desigur, succesul a fost uh, diferit. Unele state membre ne-au oferit uh, informații mai cuprinzătoare și într-un răstimp mai rapid, altele nu, dar oricum aceste informații le-am transmis Comisiei Europene pentru că ea este gardiana tratatelor. Nu m-am referit în mod uh, specific la codul de conduită pentru operațiunile comune de returnare, dar în momentul în care a fost decis o asemenea opera- operațiune, această operațiune exi- reprezintă de fapt un uh, instrument foarte util pe care l-am dezvoltat în strânsă colaborare cu forumul consultativ. Am analizat modelul, uh, mecanismul existent la Banca Europeană de Investiții de gestionare a plângerilor, care deține unele elemente interesante și suntem dispuși să vedem dacă l-am putea prelua și noi, eventual într-un mod adaptat. Cred că în loc să, să rămânem la toate aceste probleme și provocări pe care le-am avut, Cred că ar trebui să privim puțin dincolo de un uh, mecanism de gestionare a plângerilor. Pentru că problema cu care ne confruntăm în mod repetat este rolul și disponibilitatea statelor membre de a permite acces Frontex în anumite cazuri. Și acest punct poate fi rezolvat doar prin stabilirea unor dispoziții clare. Cu alte cuvinte, prin uh, crearea unei, uh, unui cadru legislativ uh, care să permită implicarea atât a statelor membre, dar și a Parlamentului European în acest proces. Deci ar trebui să mergem dincolo de mecanismul de, de gestionare a plângerilor și să creăm un sistem cât mai robust. Tocmai de aceea mi-aș dori o revizuire a regulamentului care guvernează activitatea Frontex deci, uh, pentru că această abordare ne-ar permite să dezvoltăm uh, un adevărat sistem și să nu, și nu să rezolvăm o problemă caz de la caz. Și cred că este posibil să rezolvăm toate aceste probleme și noi suntem angajați în, în acest sens, însă trebuie să înțelegem întregul uh, domeniu și diferitele roluri ale actorilor implicați. Vă mulțumesc! forumul consultativ. Doriți să interveniți și dumneavoastră? Vă mulțumesc. Aș dori să vă amintesc că acum înțelegem mai bine care sunt activitățile Frontex, pentru că în ultimul an și jumătate am lucrat împreună cu Frontex și activitățile Frontex nu trebuie, nu trebuie privite în izolație și după cum a spus și Ștefan și după cum am spus și eu, este important să analizăm structurile existente în statele membre unde există um, instituții um, care se ocupă de respectarea drepturilor omului, există instituția ombudsmanului în fiecare stat membru în parte și Abordarea bazată doar pe procedurile naționale nu cred că este cea mai bună uh, soluție pentru viitor și aceasta este și propunerea noastră să ținem cont de structurile naționale existente, să încercăm să le um, eficientizăm din punctul de vedere al sancțiunilor, a um, anchetelor și din punctul de vedere al compensării a, uh, victimelor. Domnule Kessler, dacă îmi permiteți un scurt răspuns la o remarcă făcută de un membru al comisiei dumneavoastră. Nu discutăm despre plâng, uh, plâng, plângeri uh, uh, juridice făcute, adresate Frontex sau unor sau altor instituții publice. Din punctul nostru de vedere, orice instituție publică este obligată să investigheze orice caz de încălcare a drepturilor omului. Drept urmare, orice informație care provine de la un uh, ONC din partea unui uh, individ care nu este mandatat în mod specific ar trebui să, să fie investigată de Frontex sau ar trebui să fie transmisă mai departe autorităților competente din statele membre. La acest lucru mă referam și aș dori să vă aduc aminte că statutul unui uh, faptul că ești un imigrant ilegal nu înseamnă că ți-ai pierdut drepturile omului și aici discutăm tocmai despre încălcarea drepturilor omului. Și dacă îmi permiteți uh, o scurtă reclamă, tocmai acum pregătim uh, raportul anual al forumului nostru consultativ și după cum uh, a spus colega mea, activitatea noastră s-a desfășurat deja de, de, de un an și sunt sigur că vă interesează să aflați uh, care au fost activitățile noastre în ultimul an și vă vom pune la dispoziție cât mai curând posibil acest raport. Mulțumesc! Vă mulțumesc pentru opinii. Nu știu dacă mai există alte remarci. No any cross-examination on the matter. That'll be it by now. Cred că am încheiat acest punct de pe ordinea de zi. Doresc să mulțumesc doamnei O'Reilly pentru prezentare, domnului Laitini și reprezentanților Forumului Consultativ și peste câteva minute vom trece la următorul punct de pe ordinea de zi. Hello. Bun, iată că avem două minute avans. Și nu uitați, următorul punct de pe ordinea de zi, prevăzut la ora 11, așa că e aproape ora 11, așa că vă propun să trecem la punctul 39, și anume evaluare complementară a impactului punerii în aplicare a principiului egalității de tratament între persoane. Ideea este să avem acum o prezentare de către Milieu LTD. E un studiu gestionat de Unitatea pentru Evaluarea de Impact ex ante în cooperare cu departamentul tematic C la cererea Comisiei Libe, a Comisiei noastre. Comisia noastră, Comisia Libe, a cerut în 2012 o evaluare de impact a propunerii de directivă în ceea ce privește egalitatea de tratament. Studiul a fost redactat de către Milieu LTD și de către Unitatea pentru Evaluarea de Impact Ex Ante. Studiul a fost distribuit și Studiul implementează, analizează felul în care este implementat principiul de tratament, de egalitate de tratament, indiferent de rasă, religie, credință, opinii politice și așa mai departe. Și astăzi avem un reprezentant al acestei unități care ne va face o prezentare Și nu putem decât să regretăm faptul că deja de ani de zile, de ani de zile de când suntem în acest mandat al Parlamentului European, e un subiect în permanență pe ordinea de zi, în continuare blocat la Consiliu. Îmi aduc aminte foarte bine că în momentul în care am început în 2009, unii dintre noi, în momentul în care s-a al, uh, numit noua comisie, am insistat, am insistat destul de puternic pe lângă comisie și pe lângă oficialii comisiei, chiar și domnul Barroso, ca pe durata acestui mandat să vedem într-un sfârșit un rezultat și nu avem niciun rezultat, pentru că în continuare această directivă este blocată de patru ani de zile la rând în, la Consiliu, ceea ce e regretabil. Așa că acum ajungem la o convingere mai puternică decât oricând, și anume că multe lucruri în Parlamentul, în Uniunea Europeană, se află într-o situație de criză, nu doar gestionarea financiară dar și angajamentele sale față de anumite valori și principii. Așa că să-l ascultăm acum pe domnul Levent Alten, reprezentantul unității pentru evaluarea de impact ex ante, după care vom da cuvântul raportorului și raportorilor din umbră. Uh, și dacă mai avem timp, atunci o să dăm cuvântul și reprezentanților Comisiei și uh, președinției. Așa că, din partea Unității pentru Evaluarea de Impact Ex Ante, domnul Alton. Good morning, everybody. Um, I understand I've got around... Vă mulțumesc. Am înțeles că am la dispoziție 10 minute, deci voi încerca să fiu cât mai succint. Ce aș dori să fac este să vă prezint pe scurt uh, sfera și obiectivele acestui studiu, care sunt domeniile pe care le-am analizat, pentru că nu am uh, analizat uh, totul, care a fost analiza costuri-beneficii, și apoi uh, vă voi prezenta puțin mai în detaliu rezultatele și concluziile. Din punctul de vedere al sferei acestui studiu, nu am analizat toate elementele. Ni s-a cerut să analizăm costurile și beneficiile din uh, Uh, din punctul de vedere al furnizorilor de servicii publice și din punctul de vedere al întreprinderilor mici și mijlocii. Deci nu am analizat costurile și beneficiile largi pentru societate. Și acest lucru uh, influențează, desigur, rezultatele și motivele întreprinderii acestui uh, studiu. Dom- uh, sfera. Aici există două elemente principale, îngrijorările exprimate în Consiliul Uniunii Europene legate de această directivă, deci îngrijorări legate de lipsa unei evaluări a impactului legislației actuale. Au existat uh, temeri legate de diferitele competențe, uh, principiul subsidiarității legat de sistemele sociale de, de protecție și criteriile de eligibilitate în acest punct de vedere și apoi exista și îngrijorări legate de uh, crearea unei incertitudini uh, juridice de anumite articole din această uh, directivă și apoi există și îngrijorări legate de costurile pentru întreprinderi mici și mijlocii. Un alt motiv pentru care ne-am concentrat pe aceste puncte este faptul că um, Comisia a întreprins deja o analiză de impact care ne-a furnizat deja multe informații și multe date legate de uh, beneficiile generale și a costurilor și a, legate de costurile pentru societate. Și analizând aceste date, am înțeles că există anumite beneficii largi pentru societate, dar raportul nostru nu se referă la toate aceste puncte. Și când veți analiza rezultatele noastre, va trebui să le priviți să le priviți doar ca o completare a analizei de impact a Comisiei. din punctul de vedere al abordării pe care am avut-o, după cum am spus, nu am putut să ne ocupăm de toate elementele. Această directivă guvernează foarte multe sectoare, foarte multe motive de discriminare și foarte multe măsuri, uh, acțiuni care trebuie întreprinse. Noi am încercat să analizăm domeniile în care acțiunile ar aduce uh, beneficiile maxime sau să încercăm să înțelegem care sunt aceste domenii. Nu am analizat uh, domeniile care fac obiectul unor uh, derogări în directivă, de exemplu educația pentru uh, nevoi speciale. Nu ne referim la domeniile relevante care nu sunt relevante pentru întreprinderile mici și mijlocii sau pentru furnizorii de servicii publice. Ne-am axat apoi pe zonele unde discriminarea este foarte prezentă. Tocmai am încercat să ținem seama de proporționalitatea directivei și să ne axăm pe locurile unde există cele mai mari costuri și beneficii, din punctul de vedere al acțiunilor necesare acum. Care sunt uh, costurile și beneficiile potențiale unei acțiuni în, într-un stat membru? Ar trebui, pentru acest lucru ar trebui să înțelegem care sunt acțiunile necesare. Pentru a înțelege acest lucru am încercat să vedem ce au făcut alte state membre, atât în Uniunea Europeană cât și pe plan internațional, și am încercat să înțelegem care sunt statele în care există bune practici, de exemplu Australia, Statele Unite ale Americii, unde există o experiență lungă în punerea în aplicare a legislației în uh, sectorul cu nevoi uh, speciale. Un alt factor important a fost disponibilitatea datelor, pentru că am încercat să ne asigurăm că munca noastră se bazează pe date existente și acest lucru a influențat și sectoarele pe care le-am uh, analizat. Din punctul de vedere al uh, analizei făcute de noi. Pe scurt, am analizat costurile administrative și uh, legislative, costuri pentru stat, de exemplu, legate de punerea în aplicare a unei legislații, uh, crearea unei noi autorități de supraveghere, uh, revizuirea unor asemenea autorități de, de, de supraveghere. În plus, am analizat și um, costurile de conformitate pentru întreprinderi mici și mijlocii din punctul de vedere al uh, pregătirii profesionale, audituri interne, respectarea uh, cerințelor legale și așa mai departe. Partea cea mai mare a muncii noastre s-a concentrat pe acțiunile specifice pe sectoare, să încercăm să înțelegem care sunt uh, condițiile specifice în cadrul sistemului de sănătate sau în sistemul educa- educațional și, nu, din nou, nu, nu discutăm de beneficiile largi uh, în societate care au fost acoperite de analiza de impact a Comisiei Europene. În fine, ar, ar, ar trebui să precizez că ne-am concentrat pe cinci state membre, uh, Republic, Republica Cehă, uh, țările de jos, Suedia, uh, și România și Spania, care sunt uh, relevante dintr-o perspectivă politică și am reușit să analizăm situația din fiecare stat membru respectiv. Deci, cifrele regăsite în uh, studiul nostru reflectă situația din statele membre respective. De exemplu, dacă există subtitrări în uh, televiziunea publică, situația este foarte diferită de la stat membru la altul. Care sunt uh, zonele pe care le-am examinat? Din nou, pe scurt, cea mai mare zonă în care vom avea nevoie de acțiuni și unde există costuri mari, este zona ă, persoană cu dizabilități și combaterea discriminării acestor persoane. Apoi am analizat situația din educație, din ă, îngrijirea socială, din ă, med, media, din locuințe și așa mai departe. Accesul în diferite, accesul în diferite clădiri este un punct foarte important am examinat, uh, am examinat de asemenea condițiile de trai într-o comunitate și există o cerință uh, care, care să permită unei persoane cu dizabilități să trăiască într-o anumită comunitate. Din punctul de vedere al uh, mass mediei, accesul în uh, clădiri nu a fost o problemă. Uh, din punctul de vedere al uh, discriminării pe baza de vârstă, am organizat uh, două, uh, două, două cazuri speciale și din punctul de vedere al orientării sexuale și aici am analizat anumite aspecte. Desigur, nu ne-am putut, nu ne-am putut uh, Uh, gândit la toate cazurile. De exemplu, uh, nu ne-am gândit la discriminarea pe bază de, de credințe religioase, pentru că am considerat că acțiunile sau tipurile de acțiuni nu ar aduce cu sine anumite costuri. Nu știu dacă mai am uh, timp, cât timp mai am la dispoziție. Uh, uh what I'll, what I'll do is I'll just quickly... Atunci, o să vă explic pe scurt rezultatele pe fiecare sector în parte. De ce nu am analizat toate elementele? Nu am analizat toate zonele cu costuri uh, importante, dar foarte multe din acțiuni și foarte multe din discriminări se bazează pe anumite prejudecăți. Este un lucru de la sine evident. Dar uh, acest lucru ne arată că avem nevoie de o pregătire profesională a, a, a persoanelor, lucru care nu aduce costuri semnificative într-un sector. Tocmai de aceea discriminarea pe baza credințelor religioase nu a făcut obiectul analizei noastre. Din punctul de vedere al rezultat, uh, rezultatelor, din punct de vedere al costurilor costurilor de adoptare și respectarea unei uh, legislații. Nu am analizat uh, procesul de monitorizare pentru că în directivă nu există o asemenea obligație. Desigur, este o modalitate uh, foarte bună de a ne asigura că legislația este respectată, dar acest lucru nu este prevăzut în mod uh, obligatoriu în directivă. Dacă se face o asemenea monitorizare, costurile depind de modul de monitorizare. Dacă există o autoreglementare, costurile sunt mai reduse. Dacă există un sistem de certificare, care înseamnă obținerea de către fiecare fie, de organizația unei asemenea certificate, atunci costurile vor crește. Vedeți aici o gamă de, de costuri uh, din punctul de vedere al reglementării, dacă, uh, în Suedia avem 735 de milioane de euro. În uh, Spania suma este de 5674 de milioane, de deci 5 miliarde uh, de euro. Explicația rezidă în uh, faptul că această directivă este foarte cuprinzătoare și statele membre au diferite posibilități de a o pune în aplicare. Deci, Cifrele depind de modul în care deci statele membre se pună în aplicare această directivă, dar măcar avem o idee despre uh, costurile posibile. Trecând acum la accesul la clădiri și am uh, analizat situația accesului în clădiri comerciale și în clădiri rezidențiale și abordarea trebuie să fie una diferită pentru că um, accesul în clădiri publice înseamnă acces în, într-o zonă publică, pe de altă parte accesul într-o zonă rezidențială înseamnă accesul în propria ta casă. Și ținând cont de faptul că um, accesul uh, în uh, zonele rezidențiale este reglementat diferit în statele membre și există și factorul proprietății uh, particulare, Uh, situația este puțin diferită. Am analizat numărul clădirilor, accesibilitatea existentă, pentru că acest punct este foarte important, pentru că nu pornim de la zero, ci unele locuri sunt deja accesibile. În zona comercială acces, accesibilitatea este deja la un nivel de 40%, în zona rezidențială accesibilitatea este în medie de 10%. Am analizat o gamă cuprinzătoare de factori, dar trebuie să înțelegem că, până la urmă, costurile vor depinde dacă sunt influențate de uh, modul în care uh, sunt făcute uh, modificările ad hoc sau într-un mod uh, sistematizat. Anticiparea măsurilor necesare, de exemplu, în cazul clădirilor comerciale, este adusă de impunerea unor standarde naționale. Pe de altă parte, o abordare ad hoc va aduce uh, costuri reduse în comparație cu, cu, cu abordare uh, bazată pe anticiparea acestor acțiuni acest lucru este relevant mai degrabă în zona rezidențială, unde oamenii își schimbă casa poate odată la, la 20 de ani și oricum există un număr redus de, de case afectate de aceste acțiuni. Un alt factor important se referă la faptul că există o diferență foarte mare dacă se pune în aplicare uh, Uh, pe o perioadă de 20 de ani sau de 5 ani. Deci costurile anuale sunt reduse dacă perioada de implementare este mai lungă. Pentru proprietățile comerciale se estimează că uh, peste, că peste 100 de ani uh, probabil toate clădirile comerciale vor fi modificate, respectiv aduse la zi. Acestea sunt unele din rezultatele cheie și un alt lucru de care Uh, trebuie să ținem cont în, uh, în acest domeniu este următorul. Chiar dacă costurile sunt importante, acest domeniu devine unul uh, tot mai important pe măsură ce se manifestă schimbările demografice și îmbătrânirea populației. Și beneficiile vor fi resimțite nu doar de persoanele cu dizabilități, dar și de persoanele în vârstă sau de, de copii Trecem acum la traiul în, uh, comuni- într-o comunitate. Am uh, analizat acest aspect pentru că este vorba de obligație în cadrul stabilită de Convenția ONU pentru persoanele cu dizabilități. Deci ce mai trebuie să facem pentru a transfera persoanele cu dizabilități din instituții în comunități. Și puteți să vedeți și aici gama uh, costurilor și uh, diferențele sunt chiar mai, uh, chiar mai mari decât în cazul anterior. Deci pe o perioadă de, de 5 ani uh, costurile variază între 69 de milioane și mai mult de 200 de milioane pentru transferul acestor persoane din instituții în comunități. În plus, nu considerăm că este posibil un transfer total din uh, din, dinspre instituții, spre comunități, ceea ce ne arată că trebuie să, că un sistem dual va trebui perpetuat, lucru care va duce cu sine anumite costuri. Costuri și uh, în Suedia, de exemplu, sistemul se bazează în totalitate pe uh, îngrijirea în uh, comunități. Și costurile din Suedia sunt duble față de alte state membre, de exemplu. Și apoi revin la ideea anterioară, cu cât implementarea durează o perioadă mai lungă, cu atât costurile anuale sunt mai reduse. Trecând acum la, la mass media. Modalitățile de punere în aplicare sunt diferite pentru că directiva nu este foarte detaliată în acest punct de vedere putem cere tuturor, uh, uh, tuturor televiziunilor să să subtitreze emisiunile, lucru care aduce cu sine costuri foarte mari. Există și o altă abordare uh, proporțională și am analizat costurile pentru televiziunile cele mai, cele mai largi pentru a înțelege Uh, care ar fi consecințele introducerii uh, a unui 100% a subtitrărilor și costurile sunt, import, uh, sunt importante între 1,9 și 4,9 milioane de euro. Totul Uh, depinde de, de, costul, de costurile pentru subtitrări. Noi am plecat de la un factor de 300 de euro pentru o oră de subtitrări. Discriminarea uh, pe bază de vârstă acum este o temă foarte, foarte complicată pentru că avem de-a face cu sectorul uh, sănătății și este un uh, sector atât de larg încât nu am putut uh, analiza toate elementele. Nu există, nu este, foarte, nu este foarte clar dacă un tratament egal înseamnă exact același lucru cu un tratament uh, nediscriminatoriu. Pe baza acestei idei am ales două sectoare în care se pare că există dovezi în sensul discriminării care afectează un număr mare de, de pacienți, unde am avut la dispoziție date și unde a existat o, o, o, o metodă de tratament. Uh, este vorba de probleme uh, renale și uh, depresia. În primul caz, am, am uh, observat că persoanele peste 65 de ani uh, uh, erau mai puțin uh, uh, probabile să primească un uh, transplant, de exemplu. Am uh, efectuat până la urmă o analiză și nu vă arăt aici costurile, dar puteți vedea deja că situația este foarte diferită de la un stat membru la altul. În Republica Ceha, există anumite beneficii, dar în Germania și în România există anumite costuri în comparație cu Spania, unde nu ar exista niciun cost și niciun fel de beneficiu. Deci uh, trebuie să analizăm cu foarte mare atenție fiecare sector în parte pentru a înțelege care sunt uh, implicațiile punerea în aplicare acestei directive. Din punctul de vedere al uh, depresiei, aceasta este un element foarte important, mai ales pentru persoanele care au mai mult de 65 de ani. Dacă această problemă nu este tratată, este o cauză principală pentru sinucidere, de exemplu. Am văzut că mai puțin de 10% a persoanelor care au mai mult de 65 de ani sunt diagnosticate și tratate. Deci, în momentul în care am analizat care ar fi efectele unui tratament egal pentru toată lumea, am înțeles că în toate statele membre ar trebui să existe un beneficiu net, pentru că se manifestă unele uh, efecte uh, uh, de prevenție, persoanele respective pot rămâne angajate o perioadă mai mult timp, deci există mai multe beneficii obținute în urma unui tratament egal. Din punctul de vedere al orientării sexuale acum, costul primar pe care l-am analizat se referă la tratamentul legal din punctul de vedere al, al, al scutirilor uh, fiscale pentru cuplurile căsătorite, de exemplu. Și am văzut că într-un singur, într-un, într-un singur stat din cele cinci analizate ex, exista o legislație care asigura un tratament, un tratament egal și exista posibilitatea parteneriatelor uh, înregistrate, de exemplu, recunoscute. Deci doar, doar, uh, doar în Republica Cehă ar exista anumite costuri și costurile punerii în aplicare acestei directive ar fi foarte mari pentru că uh, sunt redu- relativ reduse pentru că parteneriatele înregistrate sunt uh, relativ reduse. Deci, datorită faptului că sunt uh, afect, afectați atât de puțini oameni, costurile nu ar fi atât de mari până la urmă. Deci acestea sunt rezultatele generale. Și concluzia este că, în mod general, costurile nu, ar, nu urmează să fie foarte uh, ridicate. Deci punerea în aplicare a acestei directive nu aduce cu sine costuri ridicate în majoritatea sectoarelor Accesibilitatea la infrastructură și combaterea discriminării sunt uh, elementele care vor aduce cu sine costurile cele mai uh, mari. Dar costurile de conformitate sunt relativ reduse și un aspect foarte important, cu cât va dura mai mult uh, perioada de punere în aplicare a directivei, cu atât costurile anuale vor fi mai reduse, pentru că trebuie să ajungem la acest echilibru, discutăm de un drept fundamental, tratamentul legal și um, va trebui să stabilim uh, care este perioada în care dorim să ajungem la respectarea acestui tratament legal și statele membre au la dispoziție diferite posibilități de, de punere în aplicare. Am încercat să vedem pe plan internațional care ar fi abordarea cea mai uh, rezonabilă și acestea sunt rezultatele la care am ajuns. Vă mulțumesc foarte mult! Mulțumim pentru prezentarea acestui studiu, deosebit de interesant. A, domnule Romeva, nu erați de față când am spus că timp de ani și ani de zile Consiliul a, bro, a blocat, a tărit picioarele în momentul în care venea vorba despre directiva care trebuie să asigure un uh, tratament egal. Și acum să sperăm că cei de la Comisie vor uh, vor uh, avansa. Am insistat de foarte multe ori, chiar și pe lângă domnul Barroso, însă în continuare dosarul acesta este pendinte. Povestea încă nu s-a terminat. Așa că noi aici ceea ce ne dorim este să subliniem faptul că fără tratament egal în fața legii, peste tot în Uniunea Europeană, nu doar Uh, managementul financiar va duce la criză, ci și întreaga idee europeană, felul în care noi reprezentăm cetățenii și felul în care abordăm această chestiune. Așa că, domnule Romeva, acum haideți să vedem care este punctul dumneavoastră de vedere ca și raportor pentru directiva orizontală antidiscriminare. Și apoi vom putea lansa dezbaterile. Vă rog, aveți cuvântul. The, is the Commission and the Presidency going to say something about this? Do you, do you prefer that they speak? Preferați ca reprezentantul Comisiei și a Consiliului să vorbească înaintea mea sau? Da, au fost invitați. Până și viitoarea președinție italiană este reprezentată aici, dacă înțeleg eu. Bine, și ar putea să fac o contribuție, dar acum vă dau dumneavoastră cuvântul. Mai întâi, vreau să spun că este o discuție care are loc de ceva timp și atunci când a început această legislatură, primul lucru pe care l-am făcut a fost să relansăm discuțiile pe marginea acestei directive. Știm că a fost blocată deoarece Comisia a lăsat un pic deoparte, apoi și la Consiliu a fost blocată deoarece unele state chiar se opuneau din motive diferite. <coughs> și era păcat și era și un mesaj uh, foarte negativ pe care îl trimiteam populației. Am încercat să lucrăm de aproape cu președințiile care s-au succedat. Unele au fost destul de active, ca de exemplu președinția spaniolă, președinția belgeană. Am avut uh, o cooperare foarte bună cu acestea, însă ne-am dat seama că discuțiile urmau să fie foarte anevoioase în Consiliu, nu la Parlament, pentru că vreau să vă reamintesc că Parlamentul deja a adoptat un, un text cu poziția sa în ultimul mandat, e încă valabil, noi nu l-am modificat și a fost foarte clar că blocajul era la Consiliu. Diferitele președinții au încercat să găsească o cale de compromis. Știu că majoritatea chestiunilor tehnice care puneau probleme au fost soluționate între timp. Acum nu mai avem decât o poziție de natură politică, dar toată lumea știe că este o chestiune sensibilă. În acest context, știm că principala sursă de îngrijorare este costul implementării directivei. Prin urmare, am avut această idee să comandăm un studiu, să știm până la urmă cât va costa implementarea directivei. Eu sunt din grupul verzilor și știți că pentru noi e irrelevant să spui că costă prea mult să garanteze respectarea unor drepturi. Și nu cred că numai pentru vers. Pentru majoritatea oamenilor cu care am discutat și din alte grupuri politice, tratamentul legal trebuie să rămână o condiție sine qua non pentru că costurile nu sunt relevante, nu sunt mai relevante decât drepturile oamenilor. Cum spuneam, având în vedere motivele blocajelor, de la Consiliu ne-am gândit că ar fi interesant să studiem mai îndeaproape costurile. Și vreau să mulțumesc unității de evaluare de impact pentru faptul că ne-a furnizat aceste informații. Am reflectat mai mult pe marginea lor și am comandat, cum spuneam, acest studiu. Despre studiu pot să spun mai multe lucruri. E foarte greu să efectuezi un asemenea studiu și știam acest lucru de la început. Uneori sunt adevărate speculații, nu estimări precise. Deci e greu să-ți dai seama cam cât va costa punerea în aplicarea directivei. Dar totuși ne dă o idee, pentru că am putea să avem argumente împotriva celor state membre care tot timpul ne spun va costa foarte mult. Eu cred că ar trebui să vedem problema din perspectiva politică și nu din cea economică. În ce privește concluziile studiului, indiferent de domeniul de care ne ocupăm, putem să să constatăm că există un domeniu care este foarte afectat de uh, această problemă a costurilor ridicate. E vorba despre persoanele cu dizabilități, și adaptările care sunt necesare pentru a permite un tratament egal a acestor persoane cu dizabilități. Celelalte domenii nu pot să spun că sunt mai puțin relevante, dar acolo costurile sunt mai mici. Dați-mi voie să spun că atunci când am început să ne gândim la costuri, am insistat foarte mult asupra faptului că trebuia să ne gândim și la avantaje, la avantajele intrării în vigoare a acestei directive și a aplicării sale. Căci avea politici nediscriminatorii peste tot în Uniunea Europeană vor genera mai puțină discriminare, mai multă coeziune și costurile legate de această de discriminarea care se constată acum, bineînțeles, s-ar reduce. Deci nu este numai o chestiune de principiu, se poate face și o analiză cost-beneficii. Concluzia a demonstrat foarte bine că costurile prejudiciilor și a compensațiilor care ar trebui vărsate atunci când există plângeri pe motive de discriminare sunt de asemenea non-neglijabile. Oricum, această directivă nu trebuie privită doar din unghiul costurilor. Mai există și un alt aspect care este inclus în poziția Parlamentului, și anume că calendarul poate să fie negociat. Una este să implementezi o directivă în 5 ani și alta este să ai 10 sau 20 de ani la dispoziție. Și a fost uh, o pârghie pe care am încercat să o folosim în timpul negocierilor cu statele membre, să le spunem că poți să aibă mai mult timp la dispoziție. Oricum e important să nu renunțăm la această directivă. Din păcate, eu n-am să mai fiu aici ca să văd această directivă rediscutată și intrată în vigoare, pentru că nu voi mai fi deputat european, dar voi fi foarte frustrat când mă voi gândi că această idee nu va deveni realitate într-un termen scurt. Dar oricum vreau să mulțumesc președinției Elene și chiar și președinției italiene. Sper să le ia în serios. Știu că există dificultăți la Consiliu, am avut foarte mulți interlocutori acolo, dar vă rog frumos să discutați uh, ca niște oameni politici uh, cu capul pe umeri și să nu vă opriți doar la chestiunea costurilor. Încă un comentariu apropo de conținutul raportului. Există situații în care costurile par exorbitante. Însă multe din exemplele date nu țin neapărat de sfera de aplicare a directivei. Dacă am limita evaluarea de impact doar la sfera de aplicare a directivei, ne-am dat, ne-am dat seama că acolo nu există niște costuri suplimentare. Acesta este mesajul. Acestea fiind zise, vreau să mulțumesc uh, reprezentantului Comisiei și președinției Consiliului și dacă există colegi care vor să ia cuvântul, îi voi asculta cu plăcere. Mulțumesc, domnule Romeva. Dorește cineva să ia cuvântul? Dacă nu, dăm cuvântul comisiei. Înțeleg că îl avem pe domnul Alvaro Olivera, care reprezintă comisia. Doriți să las cuvântul? Vă rog. Vă mulțumesc. Sunt șeful unității pentru uh, legislația ce asigură tratamentul legal la Direcția Generală Justice. Noi suntem cei care negociem această directivă la Consiliu Aș vrea să încep prin a spune că Noi nu am renunțat niciodată la această propunere, ne reafirmăm angajamentul. N-a existat nici măcar vreo îndoială că um, am vrut să renunțăm la ea. E adevărat că la Consiliul avem pentru adoptarea acestei propuneri. Noi ținem mult la ea, încercăm de fiecare dată să uh, o repunem pe masa discuțiilor, încercăm să depășim problemele de care ne lovim la Consiliu și să găsim un consens. Încă nu am reușit în ultimii ani să facem acest lucru. Totuși nu suntem chiar atât de optimiști, pentru că peisajul politic s-ar putea schimba în într-un timp destul de scurt. Poate că sunt chiar prea optimist, dar noi nu avem de ales, vom continua să depunem eforturi pentru a finaliza negocierile cu această directivă și vrem să mulțumim și Parlamentului pentru eforturile sale și Parlamentul în mod constant a încercat să exerciteze presiuni pe lângă celelalte instituții pentru ca acest uh, dosar să nu fie paralizat. Poate că tocmai aceste presiuni uh, explică de ce Consiliul încă mai acordă atenție acestui text, chiar dacă nu există un compromis politic. Uh, continuă reuniunile de natură tehnică. Deocamdată nicio președinție nu a vrut să-și asume responsabilitatea pentru a finaliza această negociere, însă e ciudat pentru că uh, este un text care se bucură de un larg sprijin la Parlamentul European și multe de statele membre sunt în favoarea sa, și totuși nu s-a ajuns încă la un consens politic. Știu că a fost cea de-a cincea tristă aniversare a prezentării acestei propuneri. Uh, s-a îndeplinit această aniversare vara trecută și atunci ați profitat de ocazie pentru a face o declarație de presă. Noi suntem pe aceeași lungime de undă cu Parlamentul în această privință. Astăzi discutăm despre evaluarea de impact, sau mă rog, un exercițiu complementar de evaluare de impact pe care l-ați făcut dumneavoastră prin intermediul milieu. Este un nou element care ne dovedește că trebuie să menținem discuțiile. Vom avea o bază și mai solidă pentru a promova adoptarea acestei directive. Comisia fiind instituția ce trebuie să prezinte o evaluare de impact uh, uh, exhaustivă cu toate analizele cost-beneficii, cu toate opțiunile politice și așa mai departe, în toate domeniile, sunt mai mult decât conștient de dificultățile de care ne lovim când facem un asemenea exercițiu complex. Noi am colaborat cu cei de la Milieu, le-am furnizat uh, informații și apreciem eforturile foarte serioase care au fost făcute pentru a uh, furniza informații noi și noi evaluări cost-beneficii pentru acest exercițiu. Nu e nici momentul, nici locul să intrăm în detaliu în ce privește evaluarea de impact și pozițiile individuale. Vreau doar să fac câteva observații despre această prezentare a milie. Mai întâi vreau să repet ceea ce a spus deja raportorul. Atunci când vorbim despre costuri uh, potențial uh, semnificative, de fapt ne referim doar la o parte uh, infimă din directivă, nu la întreaga directive. Și acesta este principala concluzia a studiului de impact, că în marea majoritate a domeniilor ce intră în sfera de aplicare a directivei, costurile de implementare nu sunt însemnate. Este un bun argument, cum spuneam, de prezentat împotriva acelor state membre care uh, se just, justifică uh, refuzul prin uh, argumentul prețului. E adevărat că în domeniul adaptării infrastructurilor pentru persoanele cu dizabilități, costul poate să fie foarte însemnat, dar este singurul domeniu de acest tip. Oricum avem deja ceva experiență în ce privește evaluările de impact. Oricum, când te uiți la această directivă doar din perspectiva economică, e aproape mai ușor să descrii costurile decât beneficiile. Costurile sunt deseori costuri directe. Cât mă va costa să aplic această măsură? Or, avantajele sunt mult mai indirecte și sunt mai degrabă niște consecințe. Deci există această tendință în toate valorile de impact să se dea mai multă importanță costurilor decât avantajelor. Și mai există un element adițional care poate și mai important în contextul acestei directive. Felul în care noi la, la comisie facem evaluările de impact și evaluările cost-beneficii, nu sunt văzute doar de drept costuri și beneficii de natură economică. Sunt doar un element din întreaga analiză. Noi ne gândim și la costurile și la beneficiile pe plan social, nu numai pe plan economic. Și în domeniul tratamentului egal, este de la sine înțeles că costul social al lipsei tratamentului egal și beneficiile existenței unei asemenea cadru legislativ trebuie să aibă o pondere mare în evaluarea generală. Președintele întrerupe comisia. Vreau să vă avertizez că suntem cumva în întârziere. Această sesiune trebuie să se încheie la orele 12 și încă mai avem un punct după acesta. Vă rog frumos să vă încheiați prezentarea. Bun, am să fiu succint. Cum spuneam, în evaluările de impact aspectul economic este mult prea evidențiat și cel social se află cumva pe plan secundar. E adevărat însă că costurile și beneficiile sociale sunt mai greu de evaluat. Aceasta era observația mea de natură generală și mă voi opri aici. Trebuie să folosești un etalon adecvat. Ce face evaluare de impact? Analizează costurile și beneficiile față de situația actuală sau de menținerea status quo-ului. Deci, care ar fi costurile și beneficiile implementării directivei față de acest status quo? Și trebuie să ținem cont de acest uh, termen de referință când facem evaluarea de impact. nu trebuie să uităm faptul că există deja niște obligații legislative care vizează mai ales acel domeniu identificat de miliu unde ar fi costurile cel mai mari, pentru că există Convenția ONU care are un caracter obligatoriu pentru UE și pentru toate statele membre. Citesc din concluziile rezumatului evaluării de impact efectuate de miliu, unde spune că, având în vedere faptul că toate statele membre au ratificat Convenția ONU, atunci costurile uh, pentru implementarea directivei ar fi reduse pentru că oricum statele membre ar trebui să facă niște eforturi în acest sens în temeiul Convenției ONU. Dacă folosiți etalonul potrivit pentru directivă, atunci când estimați costurile adiționale, o mare parte din costurile din domeniul adaptărilor pentru persoane cu dizabilități nu ar mai exista, pentru că au fost deja angajate. Este un uh, argument cheie de ținut în minte atunci când cântărești uh, ce este pentru și ce este împotriva acestei directive. E adevărat că în anumite domenii uh, din uh, evaluarea de impact a miliu se iese din uh, sfera de acoperire a directivei, de exemplu că vorbim despre avantaje fiscale sau accesul la clădiri publice sau la străzi, nici acestea nu sunt acoperite de directivă. Închei spunând, vă rog frumos să nu uitați consecințele și efectele Convenției ONU. Mulțumesc. Thank you, Mr. Sain. Now the Greek presidency, Mr. Angelis. Mulțumim foarte mult. Și acum, din partea președinției Elene, domnul Angelilis, doriți să faceți o prezentare pe scurt, scurt. Vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Mai întâi aș dori să vă mulțumesc pentru această dezbatere de astăzi și e clar că aceasta va contribui la o mai bună vizibilitate uh, și poate chiar la înlăturarea anumitor reticențe care mai există în continuare la nivel de Consiliu. De când s-a făcut această propunere de directivă, știți foarte bine că Grecia a avut încă de la bun început o apreciere destul de pozitivă pentru felul în care a evoluat acest dosar și în acest context noi am uh, lansa discuții la nivel de grup de lucru la începutul lunii martie. Împărtășesc. Știu că timpul ne presează, așa că foarte pe scurt. Împărtășesc analiza de costuri care tocmai a fost făcută și observațiile făcute de comisie, precum și anumite observații ale raportorului referitor la costuri. Și aș adăuga încă o dată cu cascheta mea de, pălăria mea de arhitect care a lucrat mulți ani de zile pe aceste subiecte, aș adăuga că nu trebuie doar să măsurăm costurile directe, să le cuantificăm, ci să încercăm să cuantificăm și beneficiile indirecte prin aceste amenajări necesare. Nu uitați că amenajările, indiferent că e vorba de accesibilitate la o clădire, fie în, în spațiile publice, fie în spațiul uh, privat, toate aceste amenajări vor contribui la reintroducerea pe piața muncii a acestor persoane, care să, lucru care le va permite să participe la societatea civilă. Și e clar că aceste repercusiuni pot fi uh, foarte interesante, cu efecte multiplicatoare, care deocamdată, din păcate, sunt greu de cuantificat. În orice caz, pot să vă asigur că Grecia va continua să depună eforturi pe acest dosar, ținem foarte mult la el și vom încerca să facem tot ceea ce ne stă în putință pentru ca el să avanseze. Mulțumesc! De vă contribuțion! Mulțumim foarte mult pentru aceste contribuții, foarte bine. Și acum haideți să ne întoarcem la prezidiu. Domnul Altu, mai aveți comentarii? Nu? Bun, foarte bine, ați pregăt- prezentat uh, studiul perfect. Domnul Mulder! Mulțumesc, domnule președinte. Am ascultat cu foarte mult interes prezentarea și vreau să mulțumesc pentru Uh, pentru această prezentare. Uh, e o adevărată inspirație pentru mine, dar am totuși o întrebare. Ați spus că e destul de greu de implementat și aș vrea să știu totuși care e situația actuală concret. Ok. Um, well, first of all, I fully share the fact that, uh... Da, împărtășesc faptul, așa cum am spus încă de la bun început, că beneficiile dacă am avea aceste, aceste uh, prevederi implementate, ar fi mai mari decât dacă nu le-am avea. Și e clar că Costurile sunt direct vizibile, acestea pot fi direct cuantificate și e adevărat că beneficiile sunt mai greu de cuantificat direct la prima vedere. În orice caz, împărtășim cu toții aceleași concluzii, atât Comisia cât și uh, cât și uh, reprezentantul președinției. Acum să sperăm că și uh, șefii de state și de guverne ne vor asculta. Uh, știu, spre exemplu, dacă vă uitați la situația din Germania, paradoxul e că Germania guvernul de acolo e poate cel mai reticent, în mod ciudat, să se implementeze această directivă. Multe lucruri trebuie să fie instaurate de către directivă și trebuie și puse în aplicare concret. Și în acest sens, e clar că există un paradox. Ce s-a întâmplat cu fostul guvern? Care este evoluția noului guvern? Și se pare că avem totuși o, o marjă de manevră și poate că acum, în sfârșit, acest dosar se îndreaptă înspre o soluționare mai fericită și mai rapidă. Cel puțin așa părea să spună reprezentantul Comisiei. Așa că poate fie sub președinția actuală, președinția Elena, fie următoarea președinție, președinția italiană, vor reuși să găsească o rezolvare pentru acest dosar. Regret doar faptul că nu voi fi eu cel care va avea ocazia să salute această încununare fericită a tuturor eforturilor noastre, însă, în orice caz, e clar că această directivă a reprezentat un pas înainte pentru foarte mulți cetățeni europeni. Mulțumesc tuturor pentru munca depusă, mulțumesc Comisiei pentru eforturile depuse, pentru că e adevărat că trebuie să ne amintim întotdeauna faptul că în acest dosar Comisia a avut un rol crucial. A rezolvat problemele tehnice, pentru că de multe ori președințiile se schimbă, Consiliul știm cum e, însă Comisia este cea care încearcă întotdeauna să rezolve problemele în mod practic. Așa că, deci e clar că trebuie să recunoaștem aceste merite și trebuie să uh, le și uh, subliniem. Deci, vă mulțumesc tuturor și să sperăm că pe cât de curând această situație se va schimba. Mulțumesc. Dacă mai sunt și alte comentarii, uitați că na. Aproape ajungem la finalul acestei ședințe din această dimineață. Încă n-am terminat pentru că mai avem încă un punct. E vorba doar de un punct de informare, informativ. Domnul Ian Mulder ne va informa referitor la delegația, vizita delegației Libe la Biroul European de Sprijin pentru Asil, BESA, la Valeta, Malta, în octombrie 2013. Vă rog, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Da, foarte pe scurt. Uh, am fost trei deputați care s-au deplasat în Malta Primirea a fost foarte bună. Am primit informații extinse despre ceea ce se întâmpla. Am avut întâlniri cu reprezentanți, cu ambasadori ai statelor membre. Am fost informați despre situația actuală a refugiaților în Malta. E clar că e una dintre țări care primește partea leului în ceea ce privește numărul de refugiați care sosesc. Am avut o seară de dezbateri cu populația, cu oamenii de acolo, cu oamenii care au cerut azil în Malta. Și pot să vă spun că impresia mea și impresia întregei delegații este că Comisia joacă un rol deosebit de important în transmiterea informațiilor, în organizarea ședințelor de training. Există o valoare adăugată și E clar că acești refugiați în aceste țări sunt foarte, foarte numeroși. Mulțumesc. Păi, I see. Mulțumesc. Văd că doamna Mazzola dorește să intervină. Vă rog. Thank you very much, Mr. Chairman. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să mulțumesc domnului Mulder pentru faptul că a condus această delegație într-un mod formidabil a fost o onoare pentru mine să particip la această primă uh, delegație de când am fost aleasă în Parlament și că această primă delegație a mers în Malta și am avut un interes deosebit față de problemele legate de azil, de migrație și am avut discuții interesante cu reprezentanți și oficiali din partea agențiilor care lucrează acolo și e clar că Scopul lor este facilitarea relocării acestor persoane, transferarea lor de la un stat membru la altul și e clar că am dezbătut foarte multe aspecte pentru a vedea exact cum anume statele membre pot să facă fața acestei poveri disproporționate și cum anume putem găsi un mecanism de împărtășire a responsabilității. Mulțumesc! Mulțumesc! Văd că domnul de Blasi dorește să mai intervină. Doamna Ghion? Domnul Bronx? Vreți, domnule Bronx? Vreți, vreți? Da, foarte direct, domnule președinte. Mă întrebam eu dacă cineva poate să explice care sunt acele categorii de persoane pe care le-ați întâlnit oameni care erau direct afectați de uh, această muncă cu uh, solicitanții de azil, ONG-uri sau cu cine v-ați întâlnit? Ați vorbit cu oameni așa, oameni de rând? Cu cine anume când ați zis că v-ați întâlnit cu publicul de acolo? Doamna Ghiom, doriți să interveniți un pic? Da, vreau doar să adaug uh, față de cele indicate. E clar că, într-adevăr, acest birou de sprijin are acțiune determinantă în momentul în care intervine o situație de urgență pentru a oferi un sprijin statelor membre care s-ar confrunta cu presiuni deosebit de ridicate. Cred că ăsta e rolul său și foarte bine că e așa. Dar, în același timp, trebuie să indicăm faptul că în, printre misiunile acestui birou de sprijin figurează și o misiune, și anume un sprijin pe termen mai îndelungat. Deci, o metodă, un sprijin, o consultanță care să poată fi furnizat și în mod mai specific, când există o situație specifică. Evident, la Malta, în Malta poate ne aflăm totuși într-o situație în care presiunea este deosebit de mare. Biroul își are acolo o contribuție importantă de adus, însă peste tot, în altă parte, acest birou trebuie să găsească și să propună un sprijin uh, în mod longitudinal, ca să zic așa, deci pe o durată mai îndelungată în ceea ce privește aceste chestiuni de azil. Deci trebuie să fim atenți atenți la acest lucru în momentul în care tragem anumite concluzii. Mulțumesc! Merci, Madame. Mulțumesc, doamna Guillaume. Domnul de Blasi. Domnul de Blasi, doriți să mai faceți un comentariu? Comisia dorește? Just to... Da, mulțumesc. Doar pentru a mulțumi Parlamentului pentru atenția sporită acordată biroului european de sprijin pentru azil. Noi împărtășim concluziile acestei delegații după cum știți, acum această agenție a ajuns la viteza sa de croazieră normală și cred că deține acum toate competențele și capacitățile necesare pentru a implementa sistemul european de azil și e clar că e o misiune crucială în anii ce vor urma împreună cu sprijinul pe care biroul trebuie să-l acorde și sistemul de prevenire de alertă timpurie și în cadrul uh, regulamentului de la Dublin. Așa că vreau să mulțumesc Parlamentului pentru această atenție uh, acordată acestui dosar și pentru vizita desfășurată la, în Malta. Mulțumesc! Back to you, as head of Bun, ne întoarcem la dumneavoastră, domnule Mulder, ca și șef al delegației, având în vedere delegația desfășurată în Malta. Mulțumesc, domnule președinte. La întrebarea domnului Bronx, și anume cu cine ne-am întâlnit acolo, mare parte din personalul biroului am discutat cu ei, cu mare parte din ei. Apoi am avut conversații și cu ambasadorii și reprezentanții în Malta a statelor membre despre experiențele lor. Apoi am discutat cu trei miniștri din guvernul actual, doi, Mă scuzați, se corectează oratorul. Exagerez. Mie îmi place să exagerez. Și am discutat și cu membrii opoziției, dacă la asta vă referați. Deci, trei oameni importanți în Malta, în politica din Malta. Și am avut și o seară, o seară de dezbateri, în care s-au prezentat opinii, în care s-a prezentat felul în care lucrează Parlamentul European, și cu oameni de rând, membri public, eu știu, 50-60 de oameni. Și ei aveau posibilitatea în mod liber să pună întrebări. Uh, am avut o dezbatere și cu un solicitant de azil care a venit să discute cu noi, care fusese înainte în Libia, în niște condiții groaznice, și apoi a reușit să ajungă în Malta. De fapt, era în drum spre Statele Unite. Și în dimineața următoare a fost doar o vizită de două zile, da? Ne-am întâlnit cu oficiali din partea CAE, care ne-a explicat care sunt metodele lor de training, care sunt facilitățile și posibilitățile de asistență și consultanță către guvern. Iar pentru a răspunde acum la întrebarea doamnei Guillaume, dacă am înțeles eu bine, eu cred că deocamdată mandatul acestui birou este unul suficient așa cum am spus și ca reprezentantul Comisiei, are o viteză de croazieră bună, își face munca și n-am auzit niciun fel de nemulțumiri. A, asta nu, nu era întrebarea dumneavoastră, înseamnă că am înțeles-o greșit. Atunci, dacă mai ziceți o dată, care era întrebarea? Mă iertați. Oui, je veux bien préciser de façon. Da, pot să le precizez N-am evocat posibilitatea de a lărgi mandatul biroului. Spuneam doar că în mandatul biroului există tratarea chestiunilor de urgență și la Malta situația este destul de sensibilă, dar există și uh, follow-up-ul pentru cei care au solicitat azilul. Deci nu am cerut extinderea mandatului. Îmi cer scuze, nu înțelesesem bine ce ați spus dumneavoastră. Da, e greu să discuți cu autoritățile când ești prezent doar pentru o zi și jumătate. Oricum, biroul își face foarte bine treaba, și respectă mandatul, n-am auzit plângeri. Ar fi trebuit să pun o asemenea întrebare în mod intenționat. Dar eu nu am avut intenția, nu am avut senzația că așa se întâmplă. Atât. Vă mulțumim, domnule Melder. La timp. Am fost punctuali. Mulțumesc. Pe unii revăd săptămâna viitoare. Este o săptămână de grupuri, însă avem o întâlnire a Comisiei Libe joia viitoare la orele 9.